Domnule Alexander Vondra, prim-ministru adjunct, aveți cuvântul. Bună seara! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am să încep cu câteva remarci referitoare la poziția Consiliului cu privire la Cornul Africii. Este o regiune problematică și necesită atenția noastră dat fiind că are un mare impact asupra Uniunii Europene. Am urmărit îndeaproape evoluția acestei regiuni și suntem pregătiți să ne implicăm și mai mult în situația acestor țări. Știu că Parlamentul European, de asemenea, este informat la zi cu privire la evoluții. Vizita pe care delegația dumneavoastră a făcut-o la sfârșitul anului trecut în Eritrea și în Etiopia și de asemenea în Djibouti a fost una foarte importantă. Există și moțiunile pentru rezoluție cu privire la Cornul Africii care au fost elaborate ca parte a acestei vizite. Regiunea și europenii au înțeles astfel implicarea crescută a Uniunii Europene cu privire la destinul acestei regiuni. În numele Consiliului apreciez implicarea Parlamentului European în eforturile noastre de a aborda provocările din această regiune. Există mai multe surse de tensiune în cornul Africii. Am să intru în detaliu cu privire la acestea. Din punctul de vedere al Consiliului, aceste tensiuni au, într-un fel sau altul, legătură cu situația din regiune. Din acest motiv, Consiliul urmărește legăturile care există între conflicte. Care sunt legăturile, conexiunile dintre aceste conflicte? Întâi, există o dispută între Etiopia și Eritrea care poate fi considerată ca fiind una dintre principalele cauze ale instabilității din regiune. Situația se manifestă în sprijinul pentru facțiunea oponentă din Somalia, prin destabilizarea situației din ambele țări, mai ales în Etiopia. De asemenea, se reflectă și în sprijinul pentru uh, revigorarea proceselor de pace din Sudan. Eritrea și-a uh, retras uh, candidatura la EJD, adică Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare. Și nu în ultimul rând, conflictul din Somalia a cauzat una dintre cele mai grave situații umanitare care există în prezent în lume creșterea numărului de acte de piraterie pe coasta Somaliei reprezintă o altă consecință extrem de gravă a acestor conflicte. Un alt, o altă problemă este concurența pentru resursele naturale. Mă refer aici la minerale și la apa din cornul Africii. Acest fenomen crește conflictele istorice din regiunile populate de diferite grupuri etnice și culturale. Acest fenomen, de asemenea, crește insecuritatea, lipsa de securitate a alimentelor și a persoanelor, aceste lucruri contribuind la intensificarea conflictului și a migrației. Există, de asemenea, uh, relații de interdependență foarte profunde. Există conflictele la frontieră, disputele dintre Etiopia și Eritrea, dintre Sudan și Etiopia, și între Djibouti și Eritrea, care pot fi considerate ca o altă sursă de destabilizare a regiunii. Îmbunătățirea cooperării regionale poate să scadă tensiunile de la frontiere. Siguranța hranei, produselor alimentare, este o altă relație de interdependență. Există uh, perioade de secetă prelungite, apoi perioade de inundații care au un efect devastator asupra populației. Încă o dată, cooperarea regională poate să reducă efectele dezastroase ale acestor evenimente naturale. Există voci care spun că această problemă este la baza conflictului din Darfur, Somalia și din multe alte regiuni din cornul Africii. Nu avem o explicație completă în acest sens, dar cred că problema trebuie să fie rezolvată în fiecare dintre aceste țări și, de asemenea, trebuie abordată în context regional într-un mod echitabil și transparent. Pirateria inițial era mărginită la o mică parte a coastei somaleze pretextul piraților a fost uh, ridicarea uh, taxelor de pescuit pentru vasele de pe coasta somaleză. Dumneavoastră, membrii Parlamentului, știți cu siguranță că această activitate s-a extins puternic și acum amenință chiar și um, ajutoarele umanitare care ajung în Somalia și siguranța maritimă din Golf, inclusiv Uh, rutele navelor care merg spre Kenya și Tanzania. Există încă alte câteva interdependențe care afectează puternic Europa și țările din cornul Africii, cum ar fi terorismul și migrația. Care sunt acțiunile care trebuie întreprinse de Uniunea Europeană și care sunt întreprinse? În ce măsură ne implicăm în această situație? Principalul instrument politic de care dispune Consiliul, pe care am onoarea să-l reprezint astăzi în fața dumneavoastră, este un dialog politic, nu doar cu fiecare țară în parte, ci și cu uh, factorii de interes la nivel regional. Uniunea Africană, Autoritatea Interguvernamentală pentru uh, Dezvoltare, Liga Statelor Arabe, și de asemenea uh, Statele Unite și China, care sunt și ele interesante. Dialogul politic urmărește încheierea unor acorduri între Uniunea Europeană și fiecare țară din acea regiune. Acest dialog este derulat prin șefii misiunilor UE în țările respective. Este un instrument foarte important pentru Consiliu, dat fiind că ne permite contactul direct cu autoritățile din țările respective ne oferă ocazia de a le asculta punctul de vedere și de asemenea de a le explica care sunt preocupările noastre și cum vedem noi lucrurile. Există mai multe subiecte care ne preocupă de regulă legate de respectarea drepturilor omului. În plus, Consiliul are instrumente care decur din uh, politica de apărare și securitate a Uniunii Europene. Din septembrie 2008, Consiliul utilizează acest instrument pentru lupta împotriva pirateriei de pe coasta somaleză. Mai întâi prin, și prin coordonarea UNAFCO, care își are sediul la Bruxelles, din decembrie 2008, prin operații maritime numite UE Atlanta. De asemenea, avem și instrumente financiare, cum ar fi facilitatea pentru pacea în Africa și instrumentul de stabilitate, care sunt de asemenea folosite și aș vrea să invit pe doamna Ferrero Walter, doamna comisar, să ne dea detalii, dat fiind că uh, responsabilitatea le revine în această secțiune. Consiliul, ca întotdeauna, împreună cu Comunitatea Europeană, încearcă să crească eficiența și vizibilitatea acțiunilor europene. Aștept să aud propunerile și recomandările dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Domnule prim-ministru adjunct, mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru adjunct, și acum dau cuvântul în numele Comisiei doamnei Ferrero-Valner. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule prim-ministru, dragă Sasha, stimați uh, parlamentari. Comisia a cerut deja de câțiva ani încoace ca Uniunea Europeană să acorde mai multă importanță situației din cornul Africa, Africii. Um, și la această dezbatere înlocuiesc pe colegul meu, lui Michel, care nu poate fi um, prezent, dar și pe mine mă interesează foarte mult. Comisia a cerut acest lucru pentru că situația afectează direct Uniunea Europeană. Trebuie să ne mobilizăm pentru a lupta împotriva pirateriei, de exemplu. De aceea ne bucurăm de inițiativa delegației parlamentare care a făcut o vizită în regiune și apoi un raport și propunere de rezoluție pe care în principiu o susținem. Situația internă din fiecare din cerile din uh, cornul Africii nu poate fi cunosc, uh, în, înțeleasă separat de dinamica regiunii. Trebuie să încurajăm în continuare abordare globală bazată pe dezvoltare economică, guvernanță politică și securitate, dacă dorim ca stabilitatea în zonă să se bunătățească să se respecte elementele fundamentale ale acordurilor de la Cotonou și să lupte împotriva uh, Uh, sărăciei. Voi vorbi despre situația în fiecare țară și apoi voi face câteva observații în legătură cu strategia regională. Mai întâi în legătură cu Etiopia-Eritrea. Etiopia are un rol economic și strategic foarte important în regiune. Comisia susține în continuare Etiopia pentru lupta împotriva sărăciei și s-au făcut progrese importante în acest sens securitatea slabă în regiune și tensiunile intracomunitare afectează situația internă a acestei țări, mai ales în Deogaden, unde accesul la populație nu este încă liber. Comisia va continua să monitorizeze și situația drepturilor omului și procesul de democratizare din această țară. Având în vedere circumstanțele alegerilor uh, generale din 2005, uh, Comisia va monitoriza cu atenție pregătirea <clears throat> alegerilor din 2010, mai ales în contextul legislației ONG-urilor um, aprobată recent și noua arestare a liderului opoziției, domnul Pirtucan Medexa. Situația internă din Eritrea este determinată parțial de impasul conflictului de frontieră cu Etiopia. Comisia este în continuare îngrijorată în legătură cu încălcările drepturilor omului și situația socială și economică precară. După părerea noastră, trebuie să se continue cooperarea, programul de cooperare, în scopul de a îmbunătăți condițiile de viață ale populației. Dialogul politic început în 2008 oferă o platformă potrivită pentru cooperarea cu autorităților din Eritrea. Să fie clar, așteptăm din partea lor uh, măsuri tangibile, pozitive, ca rezultat al acestui proces. După cum ați spus în propunerea de rezoluție, demarcarea mm, uh, virtuală a uh, graniței dintre Etiopia și Eritrea, după cum a hotărât Comisia de Frontieră, nu va rezolva problema dacă nu este acompaniată de dialog în scopul normalizării relațiilor dintre cele două țări. Disputa recentă dintre Eritrea și Djibouti trebuie luată în considerare în contextul regional mai larg și de aceea trebuie găsită o soluție globală la nivel local și regional, cu implicarea um, actorilor locali și regionali. Noi vom, simți, vom continui să susținem acest proces. Acum trupele se retrag din Somalia și colaborarea Etiopiei și Eritreei în procesul de pace din Somalia vor fi esențiale pentru ca acest proces să aibă succes. În legătură cu Sudanul, domnule președinte, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, cu analiza dumneavoastră și mm, cu uh, analiza Parlamentului în legătură cu situația din Sudan. 2009 este un an decisiv, într-adevăr, pentru viitorul acestei țări. Mm, continuă violența în Darfur și uh, Țara are dificultăți în um, punerea în aplicare a acordului de pace Nord-Sud, așa numitul CPA. Dacă acest lucru se face, există potențialul de a stabiliza țara și întreaga regiune. De aceea trebuie să continuăm dialogul cu această țară și să continuăm să facem presiune asupra autorităților de la Khartoum pentru că ele să coopereze pe deplin atât în legătură cu acordul de uh, pace cât și în legătură cu Darfurul și procesurile legate de acesta. Aceste autorități, precum și alți, alte părți interesate din Sudan, știu foarte bine care le sunt responsabilitățile și ce trebuie să facă. În Darfur, operațiunile militare și violența trebuie să nu mai există, trebuie să li se pună capăt trebuie să se permită desfășurarea forțelor UNAMID și autorităților sudaneze trebuie să, respecte, să respecte obligațiile pentru facilitarea Um, accesului ajutorului um, umanitar. În legătură cu acordul CPA um, de pace global, este uh, esențial ca Cărtumul și Sudanul de Sud să-și rezolve problemele în legătură cu veniturile din petrol, delimitarea frontierelor, legislația, securitatea și alte probleme politice. Dacă nu, alegerile din 2009 riscă Eh, să ducă la noi evenimente violente și la conflicte. Procesul de pace din Somalia se află într-o fază crucială. Demisia președintelui Yusuf și retragerea armatei etiopiene sunt începutul unei noi perioade de nesiguranță și de riscuri, dar există și oportunitatea de a lansa un proces politic mai real. Uniunea Europeană își continuă activitățile pentru a susține procesul din Djibouti pentru a include, pentru a duce la regea unui nou președinte și formarea unui guvern de unitate națională și un uh, Parlament extins. Nu există un plan B pentru procesul din Djibouti. Fără susținerea internațională și a țărilor din regiune, nu vor apărea uh, condiții favorabile și acordul riscă să nu aibă succes. Pentru securitate, Comisia continuă să susțină stabilirea unui sistem uh, pentru buna guvernare a sectorului uh, de securitate, indiferent care este natura forței internațională, uh, o forță de stabilizare a ONU, o misiune de menținere a păcii sau chiar um, o ajutoare pentru armate, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare a acordului de la Djibouti. Comisia a reacționat pozitiv la solicitarea unei susțineri financiare suplimentare pentru uh, forțele Amison. În legătură cu Cornul Africii în general, trebuie să spun că um, apreciez faptul că Parlamentul susține inițiativa Comisiei pentru Cornul Africii. Această inițiativă se bazează pe strategia pentru Cornul Africii din 2006, adaptată cu convingerea că problemele din regiune pot fi abordate doar global. Și în acest spirit, Comisia vă susține propunerea uh, de a numi un reprezentant special pentru Cornul Africii. Am avut relații de lucru bune cu um, cei care susțin inițiativa pentru Cornul Africii și joacă un rol cheie pentru implementarea acesteia. Un, a doua uh, întâlnire a expertilor pentru apă, energie și transport, la care pot să apare uh, proiecte concrete care pot să ducă la o conferință a donatorilor, va fi organizată în viitorul apropiat. Participarea Eritreei, care are un rol cheie în dinamica regională, este esențială pentru succesul acestei strategii pentru Cornul Africii. Contactele comisarului Michel cu șefii de state și de guverne din regiune, inclusiv cu președintele Disaias, au permis o deschidere în acest sens și în, cu noul secretar executiv al EGAT. În discuțiile cu um, autoritățile pentru reforma și revitalizarea grupului EGAT. Vă mulțumesc, domnule președinte, am vorbit cam mult, dar e vorba de atât de multe țări încât, dar sunt atât de multe țări despre fiecare trebuie să spun câte ceva. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste cuvinte introductive. Nu există limite de timp pentru acestea. Vom începe acum discuția în numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul, dom, domnul Kaczmarek în numele grupului PPE. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care le-ați pronunțat în numele Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește Cornul Africii. <clears throat> Conflictele care au loc acolo au uh, un impact negativ asupra altor regiuni din uh, continentul african. După cum știți, o delegație a vizitat recent această regiune și a văzut cât de complex și cât de îmbinate sunt toate conflictele și problemele care apar în această regiune. Așa trebuie să fie și răspunsul nostru pentru astfel de problemă. Trebuie să uh, vedem care sunt problemele de bază, cum ar fi problemele de alimentare, uh, dar și problemele mai largi, cum ar fi, spre exemplu, democrația, buna guvernanță, drepturile omului. Sunt convins că precondițiile esențiale uh, pentru a avea o stabilitate în regiune este dialogul între liderii politici din aceste, uh, din aceste țări, din această regiune. Și e nevoie de o participare activă a tuturor actorilor angajați în această regiune. Anumite țări au adoptat o tactică greșită nu poți să obții un dialog cu, cu celălalt vecin dacă nu dorești să lansezi un dialog și succesul diplomatic nu poate fi obținut pe această cale. Oamenii politici ar trebui să uh, fie de acord cu faptul că printre misiunile lor se află și o misiune de răspundere. Cornul Africii este un element important pentru Uniunea Europeană și pentru valorile pe care le apără. Noi suntem convinși că drepturile fundamentale și libertatea trebuie să poată fi, să fie uh, valabile pentru toți cetățenii. Însă, nu putem să ajutăm această regiune în mod concret dacă această regiune respinge aceste valori. Nu e vorba doar de o bună voință din partea Uniunii Europene, ci și din partea partenerilor săi. Noi nu putem să ne schimbăm valorile și trebuie ca aceste valori să fie respectate chiar și în cornul Africei. Mulțumesc și acum din partea socialiștilor, domnul Gomes. Misiunea deve tirar consecințe do fapt de... Comisia trebuie să acționeze având în vedere că, după cum am văzut, în Parlamentul European, guvernele țărilor din cornul Africii nu acționează în conformitate cu obligațiile care le revin conform articolului 9 referit Drepturile omului, buna guvernare sunt doar cuvinte goale și doar cei care nu vor să vadă acest lucru nu văd. În Etiopia, de exemplu, a persoanelor este mascată în spatele unei retorici. Există două episoade, pe 29 decembrie, de exemplu, când liderul partidului reprezentat în guvern a fost uh, condamnat la închisoare pe viață, fiindcă nu a uh, făcut ceea ce i s-a cerut. Cel de-al doilea exemplu, așa numita lege a ONG-urilor aprobată de Parlamentul etiopian, încriminează toate activitățile ONG-urilor independente. Nu există activitate liberă independentă. Trebuie să spunem acest lucru. Guvernul îi um, acționează împotriva celor care vor să apere drepturile omului. În Somalia, uh, sigur, situația este cea mai gravă și lipsa atenției internaționale este de neiertat. E vorba de țări unde statul de drept nu există și unde terorismul uh, înflorește. Este o lipsă de atenție um, foarte gravă. Nu s-a făcut nimic împotriva atacurilor pirateriei dacă uh, și dacă continuăm să nu acționăm, lucrurile se vor înrăutăți problemele sunt pe sol, nu pe mare. Și dacă nu uh, rezolvăm problemele uh, grave, lucrurile se vor uh, înrăutăți. Retorica comunității internaționale nu dacă nu se trece de la retorică la acțiune pentru a salva populația care este tratată atât de grav și care nu poate să se apere, este foarte grav. Este important să vedem ce se întâmplă sub președinția actuală. Uh, vom transmite un semn important uh, făcând acest lucru comunității internaționale. Mulțumesc în numele ALDE, dau cuvântul domnului Johan van Hecke, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Regional conflicts continue to undermine peace and security. În această regiune există conflicte interne care subminează pacea și securitatea. E vorba de o regiune strategică și fiecare conflict subliniază încă o dată, în plus, fragilitatea acestei regiuni, iar miezul acestei probleme este tocmai lipsa de uh, leadership. Asta am putut să o constatăm cu ocazia Uh, delegației noastre în această regiune. Este o lipsă de democratizare și e nevoie de uh, mai mare atenție acordată legii și implementării acesteia. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că președintele Abdullah a demisionat. Și poate că aici este momentul să încercăm să creăm un fel de pasarelă internă în uh, Somalia pentru a ajunge la un rezultat, în așa fel încât acest proces să poată să țină seama de toți actorii implicați. Este foarte important ca Uniunea Europeană să reînnoiască forța de menținere a păcii sub mandatul Națiunilor Unite, dar pentru aceasta trebuie să încercăm să evităm orice formă de tensiune și crearea oricărui uh, lipsă de autoritate în această regiune. Este clar că este un moment extrem de important de care trebuie să uh, profităm. Există aici un vid care poate fi umplut, fără de care vom avea o lipsă a statului care va submina în continuare regiunea. Numele verzilor are cuvântul uh, domnul Miguel Rohamezaga. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cornul Africii este un adevărat butoi de pulbere. Având, știm foarte bine care este situația total destabilizată în Somalia, în Sudan. Aici avem cel puțin trei țări uh, pe care am avut plăcerea și onoarea să le vizităm recent, o plăcere pe care am împărțit-o cu domnul președinte din această seară. După cum am spus, e vorba de trei țări pe care noi le-am vizitat. Eritrea, am fost la Djibouti, am fost în uh, Djibouti, am fost la, în Etiopia, care au un lucru în comun și anume sărăcia și faptul că nu se respectă drepturile omului. În ceea ce privește sărăcia, pot să vă dau câteva date Foametea afectează 6 milioane de persoane în această regiune. Și vedeți că ne aflăm în fața unei adevărate crize umanitare care nu figurează în uh, ziare așa cum este cazul pentru alte crize internaționale. De asemenea, drepturile omului, având în vedere uh, existența unor uh, prizonieri politici în aceste trei țări, e bine, de asemenea, situația drepturilor omului este una complicată. Este absolut absurd acest conflict de frontieră între Eritrea și Etiopia. Este absurdă și existența a peste 200.000 de soldați în acest conflict. Și de asemenea, nu aș putea să-mi termin intervenția fără a felicita pe domnul comisar Michel pentru modul în care a intervenit la nivel politic, pentru a lansa un dialog. Un dialog care este absolut necesar, pe care trebuie să-l menținem, pe care trebuie să-l continuăm. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim foarte fermi în ceea ce privește drepturile omului, fermi în ceea ce privește nerespectarea drepturilor lucrătorilor uh, umanitari. Și doar prin politică vom constata că Uniunea Europeană a deține acolo un prestigiu politic deosebit de înalt. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul în numele grupului GUE, domnul Flüger. Mulțumesc. De la Crăciun încoace se pune accentul pe misiunea Atalanta, cu această operațiune, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite, ONU și Rusia au făcut o greșeală însă, pentru că vor să abordeze cu mijloace militare problemele din uh, zonă. Schner a declarat că e vorba de o oportunitate de a acționa în această regiune cu aceste mijloace, dar adevărata problemă este proasta repartizare a resurselor, de fapt. De exemplu, când navele de pescuit ale Uniunii Europene uh, fură pește din apele din această regiune, ocupația s-a retras din Somalia, peste 16.000 de persoane și-au pierdut viața de la intrarea forțelor în această zonă. În Djibouti, de exemplu, regimul este foarte autoritar, trebuie să ajutăm uh, populația nu, și nu prin nave de război care nu permit să rezolvăm problema. E nevoie de ajutor umanitar acolo. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Carla von Fogau, două minute. Domnule președinte, dragi colegi, Somalia este un stat cu probleme ce trebuie făcut în această situație? Ana Gomez a subliniat foarte clar și exact niște lucruri. Știm care sunt problemele. În primul rând este vorba de piraterie. Ceea ce atrage după sine nevoia de a proteja <coughs> rutele maritime și de a proteja cetățenii. Avem și operația Atalan, care este prima operație maritimă derulată în cadrul acestui program de sprijin condusă din Regatul Unit. Este un lucru nou. Este o operație derulată pentru a păsa deschisă căile maritime și trebuie să ne asigurăm că ajutoarele umanitare, mai ales cele sub formă de hrană, reușesc să treacă, însă trebuie să facem și mai multe pentru a lupta împotriva pirateriei în regiune. Am discutat cu șefii din regiune și s-a stabilit că există multe lucruri care lipsesc. Uh, echipamente, nave, avioane, elicoptere. Cred că cu toții dorim ca misiunea Atlanta să reușească, să fie un succes. Pentru a face acest lucru, și pentru a reuși ca căile maritime să rămână deschise, trebuie să contribuim cu toții la rezolvarea problemei acestui stat. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul doamnei Crețu, un minut jumătate domnule președinte doamnă comisar aș dori în primul rând să salut efectuarea acestei misiuni de informare a colegilor mei într una dintre cele mai periculoase regiuni din lume și cu siguranță una din cele mai defavorizate. de altfel cred că cornul africii este poate cea mai săracă zonă din lume etiopia a suferit în urma secetei din ultimii ani o catastrofă într o țară în care milioane de persoane suferă de foame chiar și în anii cu recoltă bogată sudanul i în special regiunea darfur sunt de asemenea prezene tragice pe harta lumii prin catastrofa umanitară calificată de muli specialiti drept un veritabil genocid în urma masacrării a peste două milioane de oameni în vreme ce alte patru milioane sunt refugiai din calea războiului civil. somalia eritreea i djibouti sunt dintre cele mai sărace ări unde conflictele sunt o realitate permanentă aa cum ai subliniat i dumneavoastră doamnă comisar ca i colegii mei dinainte. instabilitatea constantă a regiunii este una din cauzele greutăilor pe care cornul africii și le întâmpină în procesul de dezvoltare economică socială și politică. succesul procesului de pace în regiune este strâns legat de participarea la acesta a structurilor regionale și africane cum sunt autoritatea interguvernamentală pentru dezvoltare sau uniunea africană africană. uniunea europeană trebuie să susțină consolidarea acestor organizații precum și creșterea capacităii lor de a preveni și a soluționa conflicte. o mai bună integrare regională ar permite de asemenea un dialog mai deschis între ările din cornul africii asupra unor subiecte de interes comun cum sunt migrația traficul de arme energia sau resursele naturale și ar constitui o bază pentru dialoguri asupra temelor divergente. bineînțeles uniunea europeană trebuie să se implice mai mult în ceea ce privește violarea drepturilor omului conform acordului de la cotonou aceste țări trebuie să ajungă la un acord cu uniunea europeană în privința respectării legii statului de drept a drepturilor omului și a principiilor democratice. mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În septembrie 2001, cetățeanul suedez David Isaac a fost reținut în Eritrea și fără niciun proces a fost pus în închisoare. Nu a fost nicio acuzație oficială făcută împotriva acestui cetățean și pentru prima dată, domnule președinte, în această rezoluție a fost menționat foarte clar faptul că trebuie să exercităm presiunea asupra Eritreei și pe acest subiect. E de neacceptat ca un cetățean uh, suedez, un jurnalist să fie reținut în închisoare de regimul lui Azmar un regim care beneficiază de fonduri și asistență din partea Uniunii Europene, fonduri care sunt în creștere de altfel. Prin urmare, sprijinul oferit de noi trebuie să fie unul condiționat. Nu mai avem timp să folosim pura diplomație. Este imposibil ca drepturile omului să fie încălcate, să fie călcate în picioare în acest fel, să se, să se pună în închisoare, să se asasineze jurnaliști. Domnule președinte, Parlamentul European cere astăzi în mod ferm ca imediat să fie eliberați prizonierii politici din Eritrea, în special cetățeanul pe care l-am menționat. Consiliul și Comisia trebuie să adopte prevederi în acest sens. Dacă nu, trebuie adoptate sancțiuni. Mulțumesc. Domnul Svezon, acum un minut. min kollega Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegul meu, aș dori să abordez uh, o alt, această chestiune a eliberării ziaristului David Isaac. De șapte ani de zile, acest cetățean suedez este întemnițat fără proces sunt încântată să văd că pentru prima dată în rezoluția privind cornul Africii se menționează și cazul acestui cetățean David Isaac, care este închis datorită faptului că este jurnalist, fără niciun proces. Care este crima, infracțiune pe care a comis-o? Doar faptul că lucrează în numele democrației. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană Eritreei trebuie să aibă legătură cu niște cerințe clare de eliberare a, la jurnalistului în cauză și a tuturor celorlalți jurnaliști care sunt deținuți. Astăzi, este nevoie de un sprijin, de o asistență condiționată și sancțiuni, de exemplu, să înghețăm bunurile Eritreei în Europa și să ne adresăm Tribunalului Penal Internațional. David Ițac este un cetățean suedez, dar este uh, reținut fără drept. Domnul Tanoc, două minute. Domnule președinte, Cornul Africii este o regiune dezastroasă. a avut de suferit de pe urma războiului, foametei, corupției, proastei gestionări, opresiei și așa mai departe. Societatea civilă este foarte slabă, situația se poate deteriora, din păcate, și mai mult. Tensiunile dintre Etiopia și Eritrea asupra unor teritorii riscă să se transforme în războaie în orice moment. Situația Somaliei este afectată de violența între clanuri și extremismul islamic, care se răutățește dacă Etiopia își retrage trupele și după uh, demisia președintelui. Uh, Problema pirateriei din ce în ce mai uh, serioasă pe costa Somaliei e nevoie de acțiune internațională și um, dar uh, ar fi o greșeală să se trimite trupe, um, după cum s-a întâmplat când președintele Clinton a trimis trupe în Somalia. A fost un dezastru, după părerea mea, în zona Somaliland, care a fost protectorat britanic inițial, în 1960 s-a format Republica Somaleză, care și-a cerut independență în 1960, dar haosul a apărut după moartea lui Sian Barin în 1991. De atunci, Somaliland a fost uh, singura regiune funcțională din Somalia. Oamenii din Somaliland au, au avut de beneficiat din, de pe urma unui guvern uh, benic și instituții funcționale. Uh, au avut propria monedă și steag în numele meu personal și nu în numele partidului meu sau partidului meu politic, vreau să spun că poate a venit momentul ca comunitatea internațională sub conducerea Uniunii Africane să um, ia în considerare serios cererea Somalilandului de a-și obține independența, pentru că Somalilandul ar putea fi uh, o zonă de stabilitate și progres într-o regiune haotică. Cu siguranță populația Somalilandului, Somalilandului au dreptate să ne întrebe de ce noi aici în Uniunea Europeană nu uh, să le recunoaștem țara de facto dacă recunoaștem așa de ușor independența Kosovoului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la procedura Catch the Eye. Mi s-au cerut, cinci persoane mi-au cerut cuvântul mai întâi, domnul Nicolae uniunea europeană are într adevăr toate motivele de a fi îngrijorată de situația creată în somalia unde s a creat practic un vid de putere care are toate șansele să fie umplut de milițiile islamiste somaleze. Uh, pe lângă retragerea celor trei mii de militari etiopieni misiunile sub egida uniunii africane s ar putea de asemenea retrage în cazul în care nu vor primi sprijin suplimentar în perioada următoare nu aș putea califica altfel decât drept un succes misiunea europeană de patrulare a apelor din zonă dar acest lucru înseamnă doar a trata efectele bolii și cum boala în sine. somalia trebuie să aibă o guvernare care să poată constitui un partener de dialog pentru instituțiile internaționale pentru uniunea europeană pentru toate celelalte state dispuse să își asume un rol activ în stabilizarea acestei zone. Mulțumesc foarte mult. Domnul Nazar acum. Uniunea Europeană are responsabilități multiple în Somalia și în cornul Africii. Instabilitatea, lipsa guvernanței și a securității au făcut în această regiune o sursă de îngrijorare din mai multe motive întâi de toate dezvoltarea fără precedent a actelor de piraterie comise de grupuri adăpostite în posturile somaleze afectează liniile comerciale într o regiune esențială pentru schimburile economice europene și mondiale observăm cu îngrijorare că aceste grupuri devin tot mai sofisticate tehnologic și capabile să atace nave aflate la distanțe din ce în ce mai mari de țări. evident această stare de fapt se datorează situației disperate în care se află somalia în speță inexistența unui guvern central capabil să și controleze apele teritoriale. în egală măsură însă comunitatea internațională poartă o responsabilitate în relație cu aceste evenimente pirateria indiferent de mările pe care și sanctuarele safe havens de care se bucură încalcă legile scrise și nescrise ale fiecărei țări și o intervenție împotriva sa este justificată indiferent de direcția în care vine. șansele ca uniunea europeană și comunitatea internațională să schimbe fundamental realitatea din somalia sunt mici. să combatem însă unul dintre efectele sale pirateria ne este mult mai la îndemână. mulțumesc. Uh, mr prime minister the floor is yours. the list of speakers is Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. S-a terminat lista de intervenții pentru Catch the Eye. Ok. uh, I think let me... Întâi de toate, dați-mi voie să răspund la remarcile făcute aici și să trag anumite concluzii. Oli Schmidt și doamna Svensson au întrebat despre soarta jurnalistului. Da, încercăm să facem pen- ceva pentru a le libera. Apoi doamna Gomez s-a referit la arestarea recentă a activistei uh, din opoziție. Consiliul este sigur la curent cu acest caz care datează dinainte de uh, mișcările din, de după alegeri din 2005 a fost arestată și apoi a fost grațiată în 2007. Doamna Bertucan a fost rearestată la sfârșitul anului, de atunci am urmărit îndeaproape cazul și Consiliul este gata să facă pașii necesari uh, pentru a rezolva situația. Am și cinci remarci finale, scurte. Întâi de toate vreau să vă spun că apreciem informațiile primite din partea delegației care au făcut o vizită în regiune. Domnul Hutchison, Hachmarek și domnul Hamizaga. Întâi de toate vreau să vă garantez că sub președinția cehă va exista continuitate. Așa că puteți fi sigur că nu vom redefini strategia europeană față de Hornul Africii, ci vom continua ceea ce a fost început de predecesorii mei. Vom încerca să izolăm, să limităm pirateria și în acest context apreciem eforturile făcute de președinția franceză care au desfășurat prima misiune navală europeană în această parte a lumii. Așa că apreciem foarte mult implicarea puternică europeană. Apoi, operația Atalanta deja a împiedicat derularea câtorva acte de piraterie și a prins o serie, un număr de pirați. La o lună de la inițiere, eficacitatea acestei operații este deja evidentă. În al treilea rând, aceasta este o misiune pe termen scurt pentru lupta împotriva pirateriei, dar este una foarte utilă. Apoi, pentru a putea găsi o soluție pe termen lung în Somalia, Consiliul oferă sprijinul său procesului Djibouti în tranziția către un guvern federal și lupta pentru eliberarea Somaliei și nu există niciun plan de rezervă. Vom, acest proces va reuși. Etiopia se retrage din Somalia și acesta este un pas important pentru procesul Djibouti. Există preocupări că va exista un vid de securitate când acest lucru se va întâmpla și de aceea noi continuăm să ne oferim sprijinul Uniunii Africane. 20 de milioane de euro au fost alocați pentru perioada decembrie 2008-mai 2009 pentru sprijinirea acestor procese. Al patrulea punct, referitor la contactele directe. Urmărim uh, rezumarea dialogului politic cu Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare la nivel ministerial această autoritate și-a dovedit capacitatea în implicarea în discuțiile cu partenerii sudanezi și semnarea acordului de pace din 2005. Autoritatea ar putea deveni, prin urmare, un partener cheie al Uniunii pentru pace și stabilitate în Somalia. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește implicarea și mai activă, aș dori să vă informez că Revizuirea strategiei Comisiei privind Hornul, Cornul Africii va fi revizuită. Dar asta nu va contraveni continuității, după cum am mai spus deja. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi face câteva observații după această dezbatere scurtă, dar importantă. În primul rând, în legătură cu Somalia, am ascultat cu mult interes toate observațiile și sugestiile dumneavoastră și aș spune că mă încurajează faptul că suntem de acord în legătură cu evaluarea situației, dar și cu acțiunile necesare. Într-adevăr, avem nevoie de susținerea întregii comunități internaționale, inclusiv a noi administrații americane dar și al unor elemente cheie din lumea islamică pentru a găsi o politică politică durabilă în Somalia pentru a pune capăt suferinței de nedescris a populației. Comisia va oferi uh, asistență financiară și politică um, pentru procesul de la Djibouti, din Djibouti. Sunt de acord cu doamna Ana Gomes că țările din Corn au probleme legătură cu drepturile omului și buna guvernanță. Au spus-o mai mulți uh, parlamentari acest lucru și suntem îngrijorați în legătură cu aceste mm, provocări, dar nu putem să facem uh, judecăți de valoare în legătură cu articolul 9 din declarația de la Cotonou. Trebuie să folosim instrumentele politice la dispoziția noastră, inclusiv dialogul politic cu obiective clare. În legătură cu ajutorul uh, alimentar și securitatea alimentară, aceasta este o prioritate din rezoluția Parlamentului European și în acest context, domnule președinte, aș vrea să subliniez faptul că pe lângă pachetul uh, inițial există și alte fonduri în cadrul facilității pentru alimentație 100 de milioane de euro din 2009 în 2011. Suntem conștienți de situația uh, cetățeanului suedez Isaac, care este în continuare arestat în Eritrea. Colegul meu lui Michel a discutat cu președintele Isaias în legătură cu situația acestei persoane în ultima vizită a sa în iunie 2008 și continuă negocierile diplomatice în acest caz. Pot să vă asigur că în continuare dorim să se îmbunătățească situația drepturilor omului și în Eritrea. Nu uităm acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Închei dezbaterea și aș vrea să vă informez de faptul că am primit o moțiune comună de rezoluție din partea a șase grupuri politice, PPE, pe Partidul Socialist, ALDE, Verzi, UEN și GUE. Votul va avea loc mâine. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de declarația Consiliului și Comisiei în legătură cu strategia Uniunii Europene pentru Bela, Belarus. Belarus mă scuzați. Mai întâi voi da cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul viceprim-ministru Vondra, vă rog. Pane